die präsidentin! Äh, Bună ziua! Reluăm ședința noastră. Or, procesul verbal de ieri și textele adoptate vă stau la dispoziție. Are cineva vreo obiecție? Văd că nu e cazul. Atunci adoptăm astfel ordinea de zi. Din partea grupului S și D am primit o cerere de, de nominalizare pe care o vom uh, discuta astăzi. Dacă toată lumea e de acord și nu va exista nicio obiecție, atunci această numire va fi confirmată. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, declarația vicepreședintei Comisiei Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate cu privire la situația din Siria. O înlocuiește pe, în, pe vicepreședinta Comisiei Înalta Reprezentantă, domnul Han. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Războiul din Siria a intrat într-o nouă fază, mai ales după ce SUA au anunțat retragerea trupelor. Însă o soluție politică la criză nu se întrevede. Ar trebui să fie clar că singura modalitate de soluționare durabilă ar fi o soluție negociată sub ONU. Și nu voi obosi să repet acest fapt. Sferele de influență care există acolo în Siria și cum se luptă cu ele acum nu va ajuta la o stabilitate în această regiune. În nord Nord-estul Siriei e acum negociat între curzi, între forțele democratice, Rusia, Rusia, Turcia și regimul sirian. Statul islamic nu a fost încă învins și e important să ne asigurăm că teroriștii nu se vor activa în viitor. Înțelegem îngrijorările legate de securitate ale Turciei, dar înțelegem că acestea pot fi adresate doar dacă este asigurată suveranitatea statului sirian. Sperăm că orice fel de aranjamente pentru securitate în nord vor fi făcute asigurând protecția tuturor oamenilor, indiferent de etnia lor. Între timp, al-Qaeda, aripa Al-Qaidei din Siria, cunoscută ca al-Nusra înainte, se consolidează în zona Idlib, în nord-vestul Siriei. Aceste evoluții sunt cele care ne-au forțat să închidem orice proiecte în această provincie ca măsură de precauție. Același lucru s-a întâmplat și în sudul Siriei. Nu am putut să ne continuăm munca nici acolo. Din păcate, nevoile sunt stringente. Singurul lucru pozitiv e că au fost trimise ajutoare umanitare în uh, tabăra Ragban, unde 60.000 de sirieni sunt uh, se află acolo. E nevoie de acces în întreaga țară pentru ajutor umanitar. Toate frontierele cu Siria trebuie să fie deschise, mai ales cele din nord-vest și din nord-est. Situația e și mai urgentă pe timpul iernii, mai ales pentru sutele de mii de oameni strămutați care se află în tabere, mulți dintre ei fiind copii și femei. Vom continua să îi protejăm pe civili în fața oricăror ofensive și vom continua să cerem ajutor umanitar acolo. În zonele controlate de regim auzim că se fac arestări arbitrare. Nu a existat niciun fel de progres în ceea ce privește liberarea deținuților politici. Corupția crește și economia de război este cea care e singurul venit pentru mulți dintre oameni. Uniunea Europeană nu poate să contribuie la reconstrucția Siriei cât timp nu există o tranziție politică clară. Regimul sirian nu s-a implicat în procesul condus de ONU, drepturile omului continuă să fie încălcate, situația nu se va schimba astfel. Cât despre întoarcerea refugiaților sirieni în țară, un altul reprezentant continuă să ne spună că condițiile pentru o întoarcere sigură și demnă în acest stat nu există încă. E nevoie și de asistență, astfel încât să vedem ce s-a întâmplat acolo, să ne asigurăm că pot, pot să existe condițiile de care are nevoie pentru returnare. Ne dorim ca sirienii să se întoarcă, să nu se întoarcă într-un loc unde există uh, tortură și arestări arbitrare. Din toate aceste motive, noi continuăm să sprijinim procesul politic de la Geneva. E singura cale realistă de a încheia acest război. Nu putem pur și simplu să înghețăm acest conflict. Ar fi o rețetă perfectă pentru și mai multă suferință, și mai multă radicalizare, mai multă instabilitate regională, mai multă violență. În altul reprezentant, Frederica Mogherini, are discuții cu SUA, ONU și cu Uh, toată lumea de acolo și trebuie să vedem cum putem să sprijinim aceste eforturi. Dumnezeu se întâlnește cu părțile implicate pentru a reîncepe procesul de la Geneva. Pentru a sprijini procesul de la Geneva, în, la mijlocul lunii martie vom avea o conferință pe Siria cu ONU. Ne vom axa pe trei piloni, sprijin pentru procesul politic, ajutor umanitar și componenta de dezvoltare regională. Scopul nostru va fi să ne asigurăm că vom reuși să răspundem la nevoile pe care le au sirienii și vom reuși să ajutăm țările care au primit atât de mulți refugiați. În acest an, tot în Parlamentul European, la Bruxelles, vom avea o zi a dialogului cu miniștrii, cu ONG-uri internaționale și cu reprezentanții societății civile din Siria, Liban, Georgia și Turcia. Cei din Siria cer o soluție durabilă la acest război. Își doresc o țară în care fiecare sirian să își găsească locuri, indiferent de religie, etnicitate politică și context social. Cetățenii din Siria au nevoie de o soluție politică negociată care să ducă la reconciliere, reconstrucție și care să ducă la o Sirie democrată. Acestea continuă să fie obiectivele noastre ca europeni și mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul acordat în pregătirea conferinței cu privire la Siria. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule comisar. Trecem acum la lista vorbitorilor, vorbitori din partea grupilor, grupurilor politice. Domnul Salafranca. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Iată, avem din nou pe ordinea de zi Siria al optulea an de conflict în această criză cu cifre îngrozitoare. 5 uh, milioane de refugiați, 12 uh, uh, milioane de persoane strămutate, dintre care jumătate copii și în linii mari o țară distrusă. Iar un lucru este îngrijorător, retragerea Statelor Unite, iar în țară 65% din teritoriu este deținut de președintele sirian și aliații săi uh, iranieni și uh, ruși și uh, la granița cu Turcia. Iar acest context uh, este unul foarte periculos de război rece. Statele Unite a trimis în Israel consilierul național de securitate uh, Uh, Turcia, uh, Iran, Rusia se întâlnesc, uh, se vor întâlni la Soci și Uniunea Europeană, domnule comisar, nu poate să depășească strategia comună pe direcțiile internaționale și cu resursele pe care le a mobilizat pentru a sprijini uh, uh, trimisul special al ONU și foaia de parcurs, dar este suficient oare pentru a pune capăt suferinței și um, pierderilor de vieți omenești în această țară martirizată, Siria? Mulțumesc. Domnul Boștinar are cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Unii văd că războiul în Siria s-a încheiat. Cred că este o greșeală. Nu s-a făcut niciun fel de progres uh, în uh, analizarea cauzelor uh, conflictului și pacea este departe. Alianța a reluat teritorii deținute de forțele opoziției, inclusiv forțe teroriste Războiul se va sfârși numai atunci când vom găsi o cale să se treacă la o tranziție reală, cu o justiție credibilă de tranziție, în care ne putem asigura că 6 milioane de refugiați și 4 milioane de sirieni uh, strămutați vor avea un cămin la care să se întoarcă și vor fi protejați de statul lor. Numai atunci uh, poate să înceapă procesul de reconstrucție. Justiția rămâne un cuvânt cheie. Conflictul sirian este marcat de crime de război, tortură sistematică și detenție de către serviciile de securitate, uh, împiedicarea asistenței umanitare și utilizarea um, unor arme interzise de către alianța militară ruso-siriană. Dacă nu putem să facem o uh, uh anchetă a acestor uh, crime, nu vom ajunge la o soluție. Domnule comisar, nu puteți uh, să Uh, nu puteți să credeți în acest fet acompli uh, impus de Bashar al-Assad și protectorii săi. Mulțumesc! Vă mulțumim din partea ECR, domnul Tenoc. Un minut 30. Doamnă președinte, din păcate, E clar că regimul lui Assad a supraviețuit. Trupele din SUA vor pleca din Siria, așa că va exista un vid de securitate. Mii de foști luptători ISIS rămân în Siria, rămân în Irak și se vede că ceea ce s-a întâmplat cu al-Nusra, aici aceștia și-au consolidat puterea în provincia Idlib. Lupta împotriva extremismului e departe de a se fi terminat. Ministrii de de apărare s-au întâlnit ieri să discute despre ceea ce se întâmplă acolo, au hotărât că trebuie să se facă ceva astfel încât zona demilitarizată să funcționeze și să fie eficientă. 3,5 milioane de civili trăiesc în Idlib. Trebuie să ne gândim la condițiile brutale în care trăiesc aceștia acum, condiții care sunt și mai înrăutățite acum de ceea ce fac cei din regimul Assad, Assad pentru a putea să uh, recupereze provincia. Devine un lucru internațional. Există mai multe războaie prin proxy care se duc acolo și noi vedem această strategie dintr-o funcție de observator. Relațiile diplomatice ale UE cu Damasc sub uh, Assad vor fi unele foarte problematice. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează acum din partea ALDE doamna Șache. Aveți două minute. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte promisiunea că nu se va mai întâmpla niciodată moare în uh, închisorile siriene. În Washington Post s-a vorbit, de, de, s-au dat probe uh, despre tortura în facilitățile, unitățile dominate de Assad. Au fost scoase aceste uh, probe cu riscul vieții celui care a făcut-o. Trebuie să jucăm rolul nostru. Sunt de acord cu cei care spun că Europa plătește mult prea mult și nu prea joacă pe scena din Siria. Există încă uh, lipsa unei strategii comune și o schimbare bruscă uh, de direcție în Siria are uh, consecințe majore și ISIS nu este înfins. Uh, nu poate fi găsită o soluție militară la conflictul de, din Siria, însă asta nu schimbă faptul că realitățile sunt create la fața locului și trebuie să fim realiști cu acest lucru. Trebuie să punem presiune pe facțiunile aflate în război, mai ales pentru a-i apăra pe civili în jurul și în Idlib. Aleppo și Homs sunt uh, uh, prinse uh, în capcană. Uh, Trebuie să ne asigurăm că ceea ce facem pentru adoptarea sancțiunilor față de Siria este și pus în aplicare. Avem uh, sancțiuni țintite pentru a-i responsabiliza pe cei care sunt vinovați, fără a responsabiliza întreaga uh, populație. Uh, astfel de pachete de sancțiuni uh, trebuie să fie uh, susținute. Companii uh, belgiene exportă substanțe chimice în Siria pe scară largă care pot să fie folosite în fabricarea armelor. Nu suntem credibili dacă nu facem ceea ce spunem că facem. Și în ultimul, nu în ultimul rând, uh, în Liban și Turcia, uh, presiunea asupra comunităților crește și tinerii plătesc acest uh, preț. Exploatarea sexuală a fetelor și munca forțată a copiilor trebuie să înceteze. Nun sollte ich Mulțumim, acum ar fi trebuit să-i dau cuvântul domnului Viegas de la Guengele, însă dumnealui nu pare să se afle în sală. Atunci, domnule Raimon, din partea verzilor, aveți un minut 30. Nu, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Han, bun venit în uh, sesiunea noastră plenară. Mă voi adresa dumneavoastră. În timp ce noi vorbim aici, în Siria se duc ultimele lupte cu statul islamic, probabil trupele curde și aliații lor în următoarele ore ar putea să cucerească ultimele teritorii acolo. E un lucru minunat și Europa ar trebui să fie mulțumită de acest fapt. Dar acum suntem pe cale să uh, îi părăsim pe curzii de acolo. Există aceste regiuni care sunt democrate în Siria, nu sunt doar curzi acolo, sunt și creștini, musulmani, sunt mulți arabi, există uh, în trupe tot mai mulți uh, soldați arabi decât curzi. Acești oameni sunt cei care încearcă împreună să construiască o regiune autonomă, democrată și au progresat mult. Au școli, au spitale, noi investesc acolo cu mult, cu puține, puțin sprijin din partea Europei. Și acum sunt amenințați, sunt amenințați de Erdogan, de partea turcă, iar Europa nu face nimic să îi protejeze pe cei de acolo. Așa că pe dumneavoastră dumneavoastră, domnule comisar, vreau să vă rog să puneți presiune asupra Turciei. Dacă acest lucru se întâmplă cu acest proiect din nord-estul Siriei, aproape de Kurdistan, va fi distrus, atunci avem o nouă problemă. Există acolo foști luptători ISIS în detenție, există cetățeni europeni care sunt uh, protejați de curți, ei spun că nu, nu îi vor omorâ dacă vine Erdogan acolo, ci îi vor elibera. Acești teroriști sunt cei care vor veni spre Europa într-o asemenea situație situație, așa că noi suntem foarte interesați să nu se, audă, să ajungă într-o asemenea situație, să există pace și de aceea trebuie să le mulțumim aliaților noștri curs de acolo. Mulțumesc! Mulțumim din partea FDD, domnul Carver, 1 minut 30. Un mesaj foarte clar pe care l-am înțeles eu din Irak în, în decembrie era că um, Uh, ISIS uh, a adus, uh, a creat o nouă identitate națională până la urmă, aducând țara într-o, unind țara. Iar um, anunțul făcut de președintele Trump, Trump de a retrage trupele americane este un îngrijorător. Iar abordarea noastră, sigur, nu, e, nu este perfectă, dar nu putem să permitem să existe un vid care să fie exploatat uh, de cei cu intenții răvoitoare. Trebuie să se protejeze grupurile etnice în Orientul Mijlociu și, bineînțeles, e nevoie să um, să recunoaștem faptul că fără Occident și fără America nu ar mai rămâne nimic. Dacă nu uh, ne aducem noi influența, alții o vor face în această regiune și atunci nu vom mai putea garanta rezultatul. Doamna președinte, viitorul Siriei este important pentru noi, pentru securitatea noastră și de, asta trebuie să avem o abordare durabilă. Mulțumim, doamna Arnotu, un minut. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Puterile atlantice și petromonarhiile care au susținut și armat uh, islamiștii nu mai sunt conducători de joc în uh, Siria și mă bucur. Ora a venit a reconstrucției și întoarcerea refugiaților acasă dar uh, o sabie a lui Damocles este deasupra uh, compatrioților noștri. 450 de deținuți radicalizați, dintre care 50 de jihadiști, vor ieși până la sfârșitul anului din închisoare, potrivit doamnei Nicole Belube, ministrul francez al justiției. Ministrul uh, afacerilor interne, Christophe Castanet, a anunțat întoarcerea în Franța 130 de combatanți teroriști. În Belgia, 182 de islamiști au fost uh, eliberați de la începutul conflictului sirien. Trebuie să, fi, uh, să revizuim uh, legislația noastră și să fim riguroși, să îi lipsim de uh, cetățenie pe islamiștii care au o dublă cetățenie și să expulzăm. Uh, să uh, uh, reinstituim pedapsa cu moartea uh, sau închisoarea pe viață sunt trădători. Din partea neafiliaților, domnul Zarianopoulos, un minut. Statele Unite nu se retrag cu adevărat din Siria. Se regrupează forțele în regiune, își cresc prezența acolo. Iranul este adevărata țintă și există acolo o serie de interese diferite. Intervențiile militare, negocierile, Aici Rusia, Israel, țările Golfului, Egiptul, Turcia au un rol crescut. Pot să intervină militar în Siria fără niciun fel de problemă. Se gândesc deja la situația post-război în Orientul Mijlociu și în sud-estul Mediteranei. Uniunea Europeană urmează acest proces. Sunt promovate acolo axe triunghiulare. Grecia sub Guvernul de acum încearcă să fie un canal de comunicare cu Turcia. NATO și Uniunea Europeană nu promovează pacea. Tot ceea ce promovează e războiul, competiția și suferința. Vă mulțumim! Am terminat cu vorbitorii din grupurile politice, trecem la ceilalți vorbitori. Acum, domnule Tökeș, un minut 30. Elnök asszony, Doamnă președinte, în Siria domnește un război oribil. Vreau să vorbesc despre creștinii care sunt persecutați acolo. Un studiu Open Doors ne spune că în peste 70 de țări creștinii sunt persecutați în lume. Creștinismul este una dintre cele mai importante religii din lume. Siria se află pe locul 11 pe această listă despre care vă vorbeam. Jumătate dintre creștini și-au pierdut viața pe timpul războiului sirian. De la începutul războiului, Uniunea Europeană și un lucru care trebuie să fie evaluat pozitiv a trimis peste 10 milioane de euro în ajutor umanitar în Siria. Însă nu e suficient. Nu e suficient pentru a putea contracara această situație permanentă de criză. În primul rând trebuie să fie înlăturate rădăcinile, originile acestui război. Războiul din Siria trebuie să fie încheiat. În ceea ce privește politica de refugiați, Ungaria ar trebui să fie un model el. Cea mai bună alternativă la ajutorul umanitar nu e doar primirea de sute de, de, de, sute de mii de refugiați, ci să fie asigurată și întoarcerea lor acasă. Victor Orban e de părere că nu ar trebui să importăm probleme în Europa, ci ar trebui să facem mai multe la fața locului, acolo să acordăm ajutor. În Ungaria, de aceea există un secretariat de stat care se ocupă de creștinii persecutați și acest, aceștia îi ajută pe creștinii sirieni să se întoarcă acasă și vor să îi ajute, să ajute și la reconstrucția țării, adică la întoarcere și reconstrucție. Aici e nevoie de sprijin. Mulțumim și acum are cuvântul doamna Valenciano, 1 minut 30. Eh, gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, putem vorbi despre războiul uh, din Siria care l-a trecut. Am fost martori pe teritoriul european uh, la acest flux uh, interminabil de oameni care fug din uh, fața conflictului. A fost un război care a văzut vechi pol ai războiului rece, SUA, China, care oprește orice acord la Consiliul de Securitate și noi am avut întotdeauna un sentiment de responsabilitate aproape chiar vină în ceea ce privește acest exod și această suferință a, pro- a poporului sirian. După 10 ani de groază, iată, au dispărut uh, oameni, mii, mii, milioane de oameni și mii de oameni și ora, orașe vechi, uh, copii au murit. Ce se întâmplă acum? Nu se poate să se termine fără aducerea justiției a celor responsabili. Tirania lui Assad a fost uh, a, a, scoasă în evidență de război, dar despre opoziție nu mai vorbește nimeni și curzii sunt în pericol. A treia conferință pentru viitorul Siriei trebuie să se axeze pe răspundere. Nu mai putem vorbi despre viitor ca și cum distrugerea nu ar fi avut loc. Asta trebuie să cerem noi în Parlamentul, Parlamentul European, răspundere. Nu putem să închidem ochii la, uh, la această tragedie fără să îi tragem la răspundere pe uh, responsabil. Domnul Belder. Mulțumesc, doamnă președinte. Vedem că Turcia cere să devină membru al Uniunii Europene și nu putem să ne facem că nu vedem. Uh, enclavele din Siria de Nord uh, au fost uh, protejate de turci, au fost protectorate turce. Și putem vorbi de Uh, Republica Turcă din uh, Siria de uh, Nord pentru a submina integritatea totală a Siriei și vedem că practic doar vorbim și nu facem nimic pentru menținerea integrității Siriei. Vedem problemele din uh, Siria de Nord. Uh, Turcia acolo uh, folosește milițiile pentru a face o purificare etnică. Cum pot fi menținute interesele europene în Siria? Doamna Wortmans, Wortmans, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Foarte mulți colegi au spus deja acest fapt. De opt ani durează deja acest conflict din Siria, opt ani. A început cu niște proteste pentru valori democratice și s-a transformat în unul dintre cele mai urâte războaie din lume. Cu toții ne amintim imaginile și tot ceea ce s-a întâmplat în acest stat, câți oameni au fost uciși. Peste peste 500 de mii au fost uciși, un milion sunt răniți, jumătate din populație a fost obligată să fugă. Între timp domnește haosul în Siria. Guvernul sirian luptă și astăzi împotriva rebelilor. SUA a încercat să lupte împotriva statului islamic, în nord sunt curzii care își doresc să îi bombardeze pe turci și în tot acest context Trump spune că își va retrage trupele pentru că statul islamic a fost înfrânt, deși toți specialiștii spun contrariul. Domnule comisar, am următoarea impresie. Uniunea Europeană e așa cum vedem și astăzi aici în sală. Vorbim de unul dintre cele mai sângeroase conflicte de pe lume unde oamenii au fost astfel afectați. Vorbim despre acești opt ani în care ei au trăit în tabere și nu se întâmplă nimic și în sală aici nu e nimeni. Nimeni nu vine aici la această discuție despre acest conflict. Nu pot decât să sper că dumneavoastră în Europa, dumneavoastră în Comisia, dumneavoastră veți acționa altfel decât ceea ce vedem aici. Sper să existe într-adevăr sancțiuni și sper să fie identificate rădăcinile conflictului. Pentru că, domnule comisar, noi ne-am născut în țări în care există pace. Copiii din Siria nu au avut aceeași uh, Uh, oportunitate. Trebuie să fie oprit acest conflict. E nevoie de soluții. Dumneavoastră sunteți inteligenți, oferiți-le un viitor acestor copii. Mulțumim, domnul Urban Crespo, un minut 30. Gracias. Mulțumesc, doamna președinte. Siria este un exemplu al eșecului comunității internaționale, dar este și un exemplu, încă un exemplu al ipocriziei acesteia Uh, statul islamic uh, a fost înfrânt de poporul curd, iar acum ei sunt lăsați în voia sorții în fața atacurilor uh, guvernului Erdogan și a Turciei. Iar noi închidem ochii când au loc aceste atacuri împotriva populației civile și a jafurilor împotriva um, curzilor. De pildă, tonele de măsline din Afrim care sunt în Spania și în Uniunea Europeană. Trebuie să folosim dialogul politic și pârghile pe care le avem, pârghile diplomatice, dreptul internațional pentru a pune capăt conflictului sirian. Este important ca poporul curt să poată să-și asigure realizările politice, uh, cum ar fi egalitatea de gen, pentru a nu fi șterși de pe um, de pe hartă acum că intră armata turcă în teritoriu, iar Uniunea Europeană ar trebui să pună capăt acordurilor preferențiale cu Turcia care, care distruge populația curdă și în Turcia. Fiindcă orice altceva, cuvinte frumoase care sunt îngropate sub interese geopolitice și uh, economice, care nu răspund interesele populației uh, uh, curde și nici siriene, toate acestea trebuie să lăsate în urmă. Mulțumesc! Doamna Șoidrova are un cartonaș albastru. Îl acceptați? Da? Vă rog, doamna Șoidrova. Děkuji, že jste přijal moji modrou kartu. Pane kolego. Mulțumesc că ați acceptat cartonașul albastru. Sunt uh, de acord uh, cu dumneavoastră. Turcia și Erdogan uh, abuzează această situație și atacă curzii el încearcă să se folosească de această situație și să limiteze, să restricționeze uh, minoritatea curdă. Însă nu sunt de acord cu dumneavoastră. Comunitatea internațională ar trebui să fie responsabilă pentru acest uh, conflict. Vă întreb cum răspunde comunitatea internațională uh, față de războiul civil care a început în 2013. Domnul Urban Crespo. Eu cred că aici sunt mai multe întrebări. În primul rând, eu când vorbeam uh, despre răspunderea comunității internaționale, a Uniunii Europene, de pildă, mă refeream la acordurile preferențiale pe care le avem cu Turcia. În al doilea rând, permitem ca aceste măsline din Afrin, care sunt furate de la poporul curd, să fie vândute de guvernul turc pe piața europeană. Asta ar fi un lucru. În ceea ce privește răspunderea comunității internaționale, trebuie să vorbim despre interesele care se manifestă în războiul în Turcia, care sunt uh, interese care nu țin cont de populația curdă sau uh, siriană. Vă mulțumesc. Frau Lochbiller. Mulțumim, doamna Lochbiller, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Situația din nordul Siriei continuă să fie gravă. Turcia amenința de mai multe ori că va interveni militar împotriva curzilor. În același timp, Guvernul sirian vrea să preia controlul multor teritorii de acolo, inclusiv în Idlib, unde 3 milioane de civili trăiesc și există multe grupuri înarmate active acolo. Atacurile militare din nord, care sunt făcute de turci și de curzi și aliații lor, trebuie să fie împiedicate diplomația europeană trebuie în continuare să se implice pentru negocieri de pace între Turcia și PKK. La conferința de la Bruxelles cu Siria, reprezentanții societății civile din Siria trebuie să fie bine reprezentați și refugiații din Siria ar trebui pe viitor să fie ajutați prin programe de relocalizare. E nevoie de căi sigure și de programe pentru ei. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Marusic. Un minut. Doamna președinte, dacă Siria ar fi în altă parte a lumii, nimeni n-ar fi fost interesată de soarta ei. Poate că autoritatea, guvernul nu este cel mai rău, sunt uh, țări mai rele care nu sunt bombardate. Asta nu e problema atât a Siriei, cât uh, a Estului, pentru că Estul concentrează agresiunea mai multor uh, forțe și un număr de țări au fost reduse la ruine. Uh, Iran, Libia, Tunisia, Egiptul au fost complet ruinate și au loc acolo drame umane de proporții. Vorbim despre Siria, care încă nu este o ruină totală trebuie să înțelegem ce se întâmplă în Est și de unde provin uh, conflictele. Trebuie să vedem care sunt adevăratele Uh, motive ale uh, ingerințelor militare în zonă. Cine luptă și pentru ce? Cine distruge aceste țări din afară? Și numai atunci o să putem gândi rațional și o să ne gândim la modalități de a rezolva problema. Mulțumesc! Epitideios. Domnule Epitideios, un minut. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μετά din ευνηδιαστική ανακοίνωση από τον Mulțumesc, uh, doamnă președinte. După declarația făcută de Donald Trump că retrage forțele americane din Siria, situația în Orientul Mijlociu s-a schimbat și este și mai complicată în momentul de față. Această decizie a fost luată uh, fără a ă, delibera anterior cu alte părți. Deci s-a creat un decalaj, un vid pe care toată lumea încearcă să-l umple în propriul interes. Nu am timpul să analizez ă, situația, însă aș vrea să subliniez faptul că în Siria toate forțele ă, câștigă un avantaj. Singurul care lipsește acolo este Uniunea Europeană UE a uh, adoptat o poziție diferită. Uh, urmează linia Statelor Unite. Avem uh, acolo Turcia, care are un rol mai activ, ceea ce este riscant pentru noi. Apoi există și un risc ca ISIS-ul să se regrupeze și să-și continue acțiunile teroriste. Mulțumesc! Domnule Epitideos, domnule Epitideos, cartonaș albastru din partea domnului Eterici. Sunteți de acord? Vă rog, domnule Eterici. Thank you, sir, for taking the question. Mulțumesc că uh, acceptați întrebarea. Sunteți de acord că exemplul Siriei este un exemplu perfect de atunci când oamenii încep uh, din afară să bombardeze și să uh, aibă acțiuni militare, uh, ei susțin democrația și atunci Rusia intervine pentru a ataca ISIS-ul și în felul acesta deschidem cutia Pandorei. Domnul Trump Uh, ar fi un uh, exemplu uh, pentru noi ca să încercăm să îi lăsăm în pace pe toți acești oameni. Mulțumesc pentru această întrebare. Sunt de acord. Nu vreau să merg mai departe. Lucrurile sunt exact așa cum le-ați descris. Asta se întâmplă și nu ajută cu uh, nimic influența Uniunii Europene în zonă. Milan Mon și Domnul Milan Mon, un minut. Da, conflict. Mulțumesc. Uh, conflictul sirian este complex. Nu se poate vorbi despre acest uh, subiect în câteva minute. Este un conflict poliedric. Uh, cauzele sunt multiple și implicarea um, statelor terțe este iarăși uh, importantă. Iar acum, iată, SUA anunță retragerea trupelor. În afară de regimul de la Damasc, uh, Rusia, Iranul și Turcia trag sforile. În afară de asistența financiară pentru refugiați, trebuie să, facem, să avem mai multă influență. În Siria nu e vorba doar de înfrângerea Daesh, este vorba de impulsionarea unui proces politic care să permită ca viitorul să fie hotărât democratic de majoritatea uh, populației. E o țară mediteraneană vecină și uh, uh, criza refugiaților din 2015, știm ce impact a avut în Uniunea Europeană, trebuie deci să, impli- să ne implicăm mai mult în prezentul și viitorul Siriei. Și în final, domnule comisar, ați putea să ne spuneți dacă uh, reuniunea recentă a înaltei reprezentant cu Liga Arabă a dat rezultate. Mulțumim, domnul Guerrero. Un minut. Mulțumesc. Acum câteva zile Fostul înalt reprezentant al Uniunii Europene, Javier Solana, publica un articol care se intitula De la Assad la Assad, trecând prin uh, infern. Acest titlu arată că acest război fără noi a fost un mare eșec care a ucis sute de mii de oameni și a distrus viitorul uh, mult mai multor persoane. Uh, nu a fost stins focul din ea, dar acum trebuie să ne gândim la reconstrucție, la reconstrucția materială, bineînțeles, dar trebuie să ne gândim mai ales la reconstrucția vieților tinerilor, copiilor, milioanelor de copii care uh, și-au pierdut anii de școală și viitorul. Uniunea Europeană trebuie să se angajeze printr-un plan multianual pentru educarea acestor copii. Nu e doar un răspuns umanitar, ci și o manifestare a cooperării pentru dezvoltare. Acesta este obiectivul principal care trebuie uh, subliniat la cea de-a treia conferință internațională privind Siria. Vistisen, uh, Domnul Vistisen, un minut. Situația din Siria e un exemplu cutremurător a ceea ce se întâmplă când Parlamentul nu când Parlamentul nu face ceea ce trebuie să facă. Americanii au intervenit, acum vedem, Siria este în haos, vedem ce se întâmplă aproape de noi, Rusia, Iranul, Turcia, ce fac cei care au interese și ei acolo și contracarează interesele europene. Ei au câștigat. Curzii cu care ne-am aliat noi, care au luptat împotriva lui Assad, acum au fost părăsiți acolo. Consecința logică e această critică adresată Europei, adresată Statelor Unite din partea pentru cele din Afganistan și Irak. De aceea Statele Unite sunt reticente să rezolve probleme europene. Legătura transatlantică e plasă de siguranță pentru Europa. Așa a fost întotdeauna, va fi și pe viitor. Și dacă continuăm să acționăm așa împotriva SUA, e contraproductiv. Doamna Șoidrova. Kolegyně colegove, kolegové, na první pohled se zdá, že situace v Syrii se stabilizuje la o primă vedere se pare că Siria se stabilizează, însă situația nu e deloc bună. Țara este distrusă, regimul a câștigat războiul, dar nu are legitimitate și susținerea propriului popor. Regimul lui Assad se menține la putere cu forța, cu ajutorul Iranului și Rusiei. Sute de mii de refugiați din Siria nu au unde să se întoarcă pentru că ar fi judecați. Dacă Uh, există uh, o ofensivă, ar fi o altă uh, catastrofă umanitară. Apoi, influența Iranului este îngrijorătoare pentru Israel. Cele mai recente rapoarte arată că ISIS-ul este lichidat, însă curzii uh, îi combat cu ajutorul Statelor Unite. Unele state membre sunt active Nu e bine să procedăm așa, însă ar trebui să întețim eforturile diplomatice. Uh, sunt de acord faptul că copiii nu pot să meargă la școală, este un dezastru, sunt o stateci ai lui Assad. Minute. Domnul Benifei, un minut. Președinte, la situație în Siria. Mulțumesc, domnule președinte. Situația în Siria nu e nici pe departe soluționată. Peste câteva săptămâni vom avea a treia conferință privind Siria. Trebuie să se relanseze negocierile de pace de la Geneva pe baza rezoluției ONU și să-i aducem în fața justiției pe vinovați. În egală măsură, eforturile umanitare ale Uniunii Europene trebuie sporite pentru a spori reziliența populației siriene, care a fost neglijată până acum. E nevoie să sprijinim uh, societatea civilă și proiecte, uh, coridoare, de, coridoare umanitare, de bine pentru sprijinul uh, refugiaților. Și e nevoie de returnarea în condiții de siguranță treptată. Părintele Dalolio, um, aș vrea să-l citesc pe el, fiindcă el uh, toată viața a luptat pentru dialogul intercultural. Trebuie să cerem eliberarea sa pentru a-și putea continua activitatea de pace. Mulțumesc, domnul Zdrovieschi. Situația în Siria este dalecă, oczywiście, od rozwiązania. Situația din Siria e departe de a fi soluționată. Constatăm acest lucru în discuția care are loc aici și în evaluările făcute asupra situației. Eu v-aș atrage atenția asupra unui fapt important din perspectiva mea. Toți aceia dintre dumneavoastră care aveți de-a face cu Siria la nivel instituțional, nu există niciun fel de consecință, pentru că există anumite acorduri. Și foarte multă prefăcătorie. Nu există ajutor umanitar, nu există acțiuni consecvente în domeniul militar, mai ales dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în lunile recente. Și nu există consecințe nici în ceea ce privește soluționarea lucrurilor care trebuie soluționate. Din aceste motive, noi nu avem succes. Știm cine este cel mai mare jucător acolo. Cei mai mari jucători, Rusia, Israel, Turcia și Assad. Aceștia sunt cei care, în condițiile existente acum, în, această, în acest context în care nu există consecințe, nu există valori, ei au rezultatele cele mai bune și, din păcate, rezultatele acestea nu sunt bune și pentru țară. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Gil, un minut. President, Commissioner, Mulțumesc. Uh, ieri forțele uh, s-au lansat, s-a lansat un atac asupra ISIS. Iar autoritățile locale au fost de acord cu o rută de tranzit pentru ca asistența umanitară să poată fi oferită celor care au nevoie de ea. Dar uh, serviciile în uh, tabăra El Hol sunt întinse la maxim. Uh, există uh, E nevoie de servicii san- sanitare și de aprovizionare cu apă. Iată, acum are loc această conferință privind viitorul Siriei în martie. Binevenită, da. Dar cum ne putem asigura că această conferință nu se va concentra doar pe chestiuni legate de asistența umanitară și va mobiliza sprijin internațional și regional pentru a se ajunge la o soluție politică? În al doilea rând, o tranziție politică tranziția politică trebuie să, trebuie să fie prioritatea principală în procesul de reconstrucție. Iar decizia președintelui american de a retrage trupe din Siria, acum uh, noi trebuie să... ce trebuie să acceptăm că rămâne Assad și ce impact uh, va avea acest lucru asupra tranziției politice sprijinite de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Doamnă Gil, doamna Jaborska are cartonaș albastru. L-acceptați? Ja? Ok. Da, bine, vă rog, doamnă Jaborska. Ah, ok. Entschuldigung, da ist ein... Îmi cer scuze, a fost o neînțelegere. Uh, era o intervenție pentru la spontana cuvântului. Am înțeles eu greșit, îmi pare rău. Acum are cuvântul domnul Diaz de Mera, un minut. Senora, la... Doamnă președinte, războiul din Siria a ucis uh, jumătate de milion de oameni, iar numărul refugiaților și uh, uh, strămutaților interni este uriaș. Este o catastrofă uriașă. Noi uh, trebuie să ajutăm la, la soluționarea pașnică a conflictului, dar nu putem să fim singuri. Iar uh, iată acum are loc cea de-a treia conferință în martie privind viitorul uh, Siriei și uh, a regiunii. E nevoie de sprijin umanitar pe lângă uh, banii din fondul Madas și nevoie și de sprijin politic pentru negocierile care doresc să se ajungă la o soluție pașnică. Este nevoie de sprijinul ONU și uh, împreună cu rezoluția 2254 se vorbește despre înfrângerea ISIS, dar această înfrângere nu va fi definitivă, nu va fi finalul conflictului. Siria va avea nevoie de comunitatea internațională de o implicare a acesteia mai puternică. Returnările sunt, import, sunt importante. Uh, combatanții uh, au fost pri, uh, primiți aici în aplauze Uh, care au fost în, uh, în uh, standul vizitatorilor ei, bineînțeles, se bucură de sprijinul și simpatia noastră a tuturor. Ca să fie clar, dacă doriți să interveniți la Catch the Eye, vă rog să nu folosiți cartonașul albastru, ci o foaie albă de hârtie sau mâna, pentru că dacă nu vom crede că într-adevăr aveți cartonaș albastru. Doamnă Gomes, un minut. Vorbim despre cordoane umanitare și uh, care au dus pe criminalul uh, uh care să-l ducă pe criminalul uh, Assad la Tribunal Penal Internațional și uh, Putin și-a adus contribuție, iar statele membre au boicotat implicarea, iar în Siria rezultatele sunt dezastroase pentru credibilitatea Uniunii Europene, așa cum arată uh, ultimul sondaj Euromed, mai ales în ceea ce privește siguranța sirienilor și europenilor, fiindcă ce am făcut noi în Siria am fabricat generații noi de Uh, de uh, oameni insultați care vor da apa la moară, moară teroriștilor. Iar uh, acum guvernele noastre în mod lipsit de responsabilitate se spală pe mâini de tot ce au făcut iar trădarea poporului sirian reprezintă încă o dată o trădare din partea uh, europenilor și americanilor față de poporul curd, care, care a fost uh, aliatul nostru împotriva teroriștilor uh, de la Daesh, uh, Daesh și alții. Iar uh, alianța între Putin și Erdogan nu va dura. Uniunea Europeană nu poate să uh, să-și spele conștiința cu bani și nu poate să-i mai facă în continuare jocul lui Putin și Erdogan. Trebuie să punem capăt acestui lucru. Vă mulțumim, domnule Helveni, un minut. Äh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ultimul timp, eu am fost de două ori în Siria. M-am întâlnit acolo cu minoritățile creștine, la Aleppo, la Homs, la Damasc. A fost foarte clar pentru mine că sancțiunile Uniunii Europene, sancțiunile internaționale asupra regimului sirian au afectat și milioane de sirieni. Acei sirieni care nu au un loc de muncă, nu au un venit și care acum au mari problemă. Trebuie să facem ceva pentru Siria și ca acești oameni să rămână acolo, să rămână în țara lor. Regimul maghiar în ultimele săptămâni a luat o hotărâre, o hotărâre de a acorda ajutor pe sănătate cu proiectul Spitale Deschise. Sunt ajutați oamenii din Alep, din Homs, indiferent de ce fel de orientare au aceștia. Peste 3 milioane de refugiați au ajuns în Turcia. Trebuie să îi ajutăm și trebuie să ne asigurăm că aceștia nu vin în Europa, ci se întorc spre țara lor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Freund, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Un mare semn de întrebare. Poate sper Sper eu că în Siria vom putea constata ultimele lupte de acolo. Am văzut ce s-a întâmplat cu acest război și am văzut care au fost consecințele, lor, consecințele lui. Le-am simțit noi, această dramă a refugiaților, ceea ce li s-a întâmplat sirienilor. Și am văzut ce s-a întâmplat cu statele vecine de acolo și câți oameni au murit acolo din cauza gloanțelor și bombelor. Cu această ocazie fac apel la dumneavoastră din nou. Pe viitor nu trebuie să mai stăm și să vedem cum izbucnesc conflicte în regiune. Șansa noastră, șansa pentru UE, constă într-o politică externă puternică. E nevoie de diplomație, diplomație la timp și cu responsabilitate. Doar așa vom putea să acționăm. Unanimitatea e importantă. Pentru Siria, Cred că e prea târziu, însă mă tem că Siria nu va fi ultima țară într-o asemenea situație și pentru un asemenea viitor trebuie să ne pregătim. Mulțumesc, mulțumim domnule Freund, domnul Rubic are cartonaș albastru, îl acceptați? Bine, vă rog, domnule Rubic. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc colegului meu, domnul Freund, pentru această întrebare importantă, cea legată de securitate pentru cetățenii din Siria. Și eu am fost într-o tabără de refugiați în Siria, am văzut cum arată situația acolo, cum arată ajutorul acordat refugiaților de acolo. Majoritatea refugiaților își doreau să se întoarcă înapoi în statul lor. Stăteau și așteptau și așteptau când vor putea să se întoarcă. Considerați că Consiliul de Securitate poate ONU are cu adevărat o șansă ca pe viitor să, să stabilească o zonă demilitarizată cu căștile albastre, astfel încât să le facilităm întoarcerea? Da, eu nu pot să îmi închipui că am putea acum să ne gândim la așa ceva, să evaluăm astfel situația, însă m-aș bucura foarte mult dacă ar putea într-adevăr să existe o asemenea zonă de securitate pentru sirieni, însă nu pot să mă pronunț încă. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Am Trecem acum la procedura de luare spontană a cuvântului. Am următoarea problemă. Avem foarte multe persoane care doresc să intervină. Nu voi putea să vă ofer cuvântul tuturor. E pur și simplu imposibil. Mă uit și la ceas. Este ora 15.54. La 16 oprim această discuție și dacă nu veți putea lua cuvântul, înseamnă că din cauza colegilor nu puteți să o faceți pentru că și-au depășit probabil timpul de vorbire. Vă reamintesc că aveți câte un minut. Doamna Petir, un minut gospođo predsjednice gospodine povjereniče sutra će u europskom parlamentu. doamnă președintă domnule comisar dragi colegi Noi reprezentăm uh, uh, organizația Open Doors și sunt 10 uh, țări din lume unde creștinii au probleme. Siria este pe această listă. Creștinii sunt cei mai amenințați. Sperăm că situația se va ameliora în curând și mentalitatea anticreștină